As colleagues know, this is a this is a three committee meeting. E o reuniune a trei comisii parlamentare, bugete, afaceri externe și Comisia pentru Dezvoltare. De aceea suntem cu toții aici, uh, președinți, vicepreședinți de la aceste comisii. Vom vota, nu ne va lua foarte mult. Deci de aceea vă rugăm să adoptăm ordinea de zi, punctul 1, pentru a vota acordul provizional cu privire la regulamentul pentru Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Punctul 4. Suntem de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc. Nu am comunicări, vreau doar să vă spun că este un acord provizoriu. Dacă se adoptă în seara asta, va fi votat joi în plenară și dezbaterea va avea loc miercuri după amiază. E procedura rapidă stabilită de raportor și coraportor din partea celor trei comisii și din partea grupurilor politice. Vicepreședintele la bugete dorește să ia cuvântul, domnul Sarvama. Uh, Profit de ocazie pentru a, a cere scuze în numele președintelui de la bugete, domnul Jean Artui, care nu a putut să vină, din păcate. E un dosar istoric pentru el, îl interesa foarte mult și profit de ocazie pentru a spune că ceea ce facem în seara asta e important din mai multe motive, însă la un lucru aș vrea să mă refer cu precădere și anume faptul că există o majoritate covârșitoare de cetățeni europeni care își doresc ca noi să facem tot posibilul pentru a ajuta cetățenii să rămână în țările lor de origine sau să ajutăm și țările de tranzit. Deci haideți să facem, deoarece acest fond este important pentru acest lucru. Vă mulțumim. Domnul McAllister sugera să trecem la ordinea de zi, deoarece nu prea avem timp. Punctul 3, deci aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 11 aprilie și 24 aprilie. Dacă aveți uh, observații, vă rog să le transmiteți uh, secretariatului, dacă nu considerăm procesele aprobate. Trecem la vot, însă înainte de vot, Reamintesc că a fost un act legislativ istoric. Trei comisii implicate, trei coraportori. Dorește domnul Cucan să vorbească în primul rând din partea Comisiei AFET. Aveți cuvântul much. I think uh, that uh, this file Cred că acest dosar a trecut în timp record. A fost foarte greu. Trei comisii, trei raportori, cu toți au trebuit să ajungă la o înțelegere și le mulțumesc tuturor, personalului, tuturor celor care s-au implicat la discuții, în discuții și le mulțumesc mai ales uh, celorlalți raportori, doamnei Gardia Zabal și domnului Frunzulică. Vreau să vă spun că prin acest dosar am dovedit că Parlamentul European poate să facă față unui dosar atât de dificil și că uh, reușim să respectăm toate interesele importante pentru Parlament. Deci le recomand colegilor un vot pozitiv. Vă mulțumim. Domnul Doru Fruzulică pentru Comisia DV. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, în primul rând vreau să le mulțumesc celorlalți doi corabortori, doamna Cardiazabal și domnului Cucan, precum și raportorilor din umbră, personalului nostru, pentru modul excelent în care am colaborat. Vreau de asemenea să le mulțumesc președinților celor trei comisii, coordonatorilor, și să vă spun că am lucrat împreună de-a lungul unor negocieri îndelungate și dificile a fost foarte important că am reușit să ne sprijinim unii pe alții și să prezentăm o poziție puternică din partea Parlamentului European. Mă bucur să votăm acum acest text definitiv în legătură cu acest uh, instrument care poate mobiliza până la 44 miliarde de euro pentru investiții pentru o dezvoltare socioeconomică și pentru a promova uh, reziliența țărilor partenere din Africa și din vecinătatea de est a Uniunii Europene. Acest fond FEDD se va concentra pe creștere, pe sectoarele socioeconomice, pe IMM-uri, pe situația femeilor. Exercițiul de implementare a FEDD va fi dificil, însă prin participarea Parlamentului European, și e important să subliniem asta, în uh, Consiliul Strategic ca observator, împreună cu alte instrumente uh, aflate la dispoziție, sunt sigur că ne vom putea folosi puterea pentru a supraveghea modul în care folosit acest instrument, pentru ca el să uh, fie într-adevăr în slujba obiectivelor uh, stabilite. Sunt sigur că va fi o reușită a Uniunii Europene, că vom promova valorile Uniunii Europene și vă sfătuiesc să votați acest text. Și acum, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, îi vom da cuvântul doamnei Gardea Zabal, raportare în numele Comisiei de Bugete. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte cred că acum suntem nerăbdători cu toții să votăm. Deci, pe scurt, vă pot spune că am îmbunătățit uh, obiectivul acestui fond și am îmbunătățit și structura acestuia și eu cer un vot pozitiv. Doar câteva cuvinte de mulțumire. Bineînțeles că către ceilalți uh, coraportori am lucrat foarte bine, uh, noi, cele trei comisii, a fost o muncă pozitivă, am învățat să lucrăm în acest format cu trei comisii și așa cum spuneam uh, în urmă câteva zile la Comisia Bugetele, mulțumesc și secretariatelor celor trei comisii. E importantă munca dumneavoastră. Gândiți-vă cât de greu e să coordonezi deja trei comisii, deci a meritat să încercăm. De asemenea, la toate trilogurile tehnice la care ei au lucrat ore și ore, deci să nu le uităm, Astfel, am putut să uh, acordăm timp necesar problemelor pe care le aveam cu Consiliul și am reușit. Deci, după 60 de ore de negociere, le-am numărat, am reușit. Le mulțumesc tuturor, secretariatului grupului meu politic, de asemenea, care ne-a ajutat foarte mult. Okay, colleagues. Foarte bine, dragi colegi, un vot unic. Votăm pachetul. Deci va fi simplu, ne va lua doar câteva minute. Deschidem votul. Vote is open. I've got some names people haven't got cards. Unele persoane nu au cartele, am numele lor aici pe o listă. Has everybody A votat toată lumea? S-a închis votul. Așteptați, am avem o problemă tehnică, tocmai s-au modificat cifrele în ultima clipă. Dragi colegi, de la 89 au scăzut voturile la 75 și nu știu care e cauza. Știu că sunt unele persoane fără cartelă de vot. Opresc aici acest vot și încep din nou. Deschidem votul. As everybody voted? The vote is closed. S-a închis votul. 76 de voturi pentru 10 împotrivă și 3 abțineri. Nu mai verificăm nimic, domnule Preda, rezultatul e clar. Felicitări, a fost vot cu apel nominal. Încă o dată le mulțumesc tuturor celor implicați, personalului care a făcut o treabă minunată și eurodeputaților. Mulțumim! The Development Committee will start at 8 o'clock. Comisia de dezvoltare începe la ora 8.